să facem, um, vom continua eforturile noastre pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în Tibet și în China. Vă mulțumesc. Aici se încheie această dezbatere. Dragi colegi, acum avem pe ordinea de zi intervențiile cu durata de un minut, conform articolului 150, care prevede că fiecare vorbitor, că avem maxim 30 de minute pentru acest punct de pe ordinea de zi. 74 de persoane au cerut să ia cuvântul la intervențiile cu durata de un minut, deci peste 74 de persoane. Prin urmare, nu fiecare dintre dumneavoastră va putea lua cuvântul. Nu avem cum să terminăm în doar 30 de minute, asta e clar. De aceea a trebuit să tranșăm, să-i alegem pe cei care vor lua cuvântul. Am aplicat niște criterii foarte clare. Cei care au avut uh, ocazia să intervină într-o altă dezbatere, că au avut ocazia să vorbească la intervențiile cu durata de un minut, nu vor lua cuvântul. Deci cei care nu au posibilitatea de a vorbi astăzi au fost informați prin uh, e-mail, deci nici măcar nu trebuie să rămâneți în sală pentru a aștepta în zadar să vi se dea cuvântul. Aceasta este procedura, trebuie să ne înțelegeți, doar așa a fost posibil. Îi dau cuvântul primului vorbitor, domnul Svensson. Mulțumesc, doamnă președinte. În 8 uh, aprilie vor avea alegeri prezidențiale în Sudan. prima alegere din ultimii patru ani și urmărim cu mare atenție situația din această țară. Președintele Oman Hassan al-Dashia, care a preluat puterea printr-un puci militar, a fost uh, condamnat de către Tribunalul Internațional de la Haga. În primile luni ale anului, mai bine de 400 de persoane au fost uh, omorâte în Sudan. E foarte clar cât de libere vor fi aceste alegeri. Uh, președintele a amenințat uh, observatorii electorali luni, spunând că se amestecă în, ame- în afacerile Sudanului și că ar trebui dați afară din țară. Știm că Sudanul se află într-o situație foarte gravă, iar uh, la Cairo, săptămâna trecută, conferința donatorilor observatorii internaționali a spus că e nevoie de 1,4 miliarde de euro pentru a uh, reclădi regiunea Darfur din Sudan. Aș dori să-mi președintele, președinte întrerupe. Domnul Balcitis. Balcitis. gerbiami kolegos pastaruoju metu garsiai kalbama Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Auzim, auzim uh, unele voci care spun că economia europeană își revine, dar criza nu s-a terminat în statele membre. Vorbim mult despre situația finanțelor publice, dar șomajul a ajuns la niveluri critice în anumite state membre și uh, funcționari din Uniunea Europeană fericite unele guverne pentru succesele lor. Dar în țările lor șomajul crește rapid, garanțiile sociale scad și numărul oamenilor care trăiesc sub pragul sărăciei crește. Aceste persoane nu pot să înțeleagă dacă politicile europene înseamnă creștere sau scădere a sărăciei. Nu trebuie felicitate guvernele care permit creșterea șomajului. Trebuie ca Comisia să supravegheze strategiile naționale de ieșire din criză și um, reformele sociale și consecințele acestea asupra oamenilor. Doamna Alfano are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În Parlamentul Italian au fost uh, aleși 16 deputați care au uh, săvârșit anumite delicte. Trei dintre ei au fost chiar condamnați cu sentințe definitive. Nu există o lege în Europa care să interzică candidatura persoanelor condamnate definitiv sau uh, care se află în procese. Statele membre trebuie să hotărască acest lucru. Uh, cetățenii italieni au uh, creat operațiunea Parlamentul Curat cerem uh, instituțiilor uh, europene să modifice alegerea deputaților europeni și să considere ca o condiție pentru a fi ales în Parlamentul European lipsa uh, de hotărâri penale și de condamnări penale. Domnul Leiten, uh, în mandatul trecut, uh, a dorit să facă acest lucru, dar succesorul său, domnul Cazini, a trebuit să continue această muncă și Comisia AFCO nu a continuat această activitate. Dar Tratatul Uniunii Europene, în Tratatul 190, astăzi 223, prevede că Parlamentul European trebuie să prevadă o procedură electorală universală uniformă pentru întreaga Uniune Europeană. Acum, doamna Grace. Bonsoir. L'aéroport de... Bună seara. Aeroportul de la Fontarabie este considerat de către aviația civilă ca unul dintre cele mai periculoase. Culoarul de aterizare și de decolare se află lângă Hendaia, lângă o zonă urbană. Însă, totuși, se dorește extinderea acestui uh, aeroport, deși municipalitățile de ambele părți ale frontierei uh, nu sunt de acord. Mă întreb, Comisia, de, Comisia Europeană este de acord să se distrugă un spațiu uh, natural care face parte din rețeaua Natura 2000? De altfel a și finanțat acest spațiu. În această zonă, Baior San Sebastian, există deja un aeroport internațional. Nu ar trebui menajate zonele naturale? Nu ar fi mai bine să servim, deservim biarițul pe alte căi? Ar vrea să știu ce credeți despre amplierea, despre extinderea acestui aeroport. Vă mulțumesc, domnul Migalski. Mulțumesc. Aș dori să vorbesc despre uciderea ziaristului rus la Kaliningrad acum câteva săptămâni, un ziarist foarte bine cunoscut, un blogger cunoscut și nu este primul tip uh, de astfel de crimă au avut mai multe, mai mulți ziariști au fost uciși astfel. E vorba aici de libertatea de exprimare, despre libertatea ziariștilor. Dacă nu li se permite să lucreze liber, nu poate să existe democrație. În dialogul nostru cu Rusia trebuie întotdeauna să subliniem acest lucru. Ar, dacă s-ar putea organiza la Parlamentul European uh, un seminar pe tema relațiilor cu Rusia, cu acordul Comisiei AFET ar fi bine. Cu toții, la niveluri, diferite niveluri, trebuie să subliniem în, în discuțiile cu rușii că libertatea um, de exprimare a ziariștilor este un element fundamental al libertății și la noi și în Rusia. Uh, domnul Ciuntis. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Aș dori să vă informez că recent în presă s-a vehiculat uh, informația conform căreia procurori germani au uh, lansat uh, ac um, acțiuni în justiție împotriva acționarii societății Daimler. E vorba de o practică care a avut loc timp de ani de zile. La fel și cu societatea Siemens, care Siemens care a obținut mită din uh, partea la 30 de țări în uh, schimbul contractelor din partea statelor uh, printre care și Grecia. Deci, iată, pe lângă criza financiară avem și o criză morală aceste persoane nu au fost urmărite în justiție pentru că nu se știa în legătură cu ea. Iar Comisia Europeană, în loc să ia măsuri clare, în loc să Uh, preia problema nu dă o dovadă de respect față de banii contribuabilului. Domnul Salavagros, vă mulțumesc. Aici, în fața Parlamentului European, aș vrea să spun că astăzi, la ora 2, un vas uh, turcesc a intrat în apele teritoriale grecești la doar 15 mile de coastă. E o problemă mare pe care o avem cu flota comercială. Am discutat în prima jumătate a după amiezii despre criza financiară din Grecia. Eu cred că problema de acolo e mai degrabă de natură politică, deoarece vecenii, vecinii noștri au un casus belli împotriva noastră, ne provoacă în mod constant deci forțele elene sunt tot timpul provocate prin aceste violări ale spațiului maritim și aerian. Vorbitorul nu mai are microfon. Entschuldigung, da ist ein Mikrofonproblem. Avem o problemă legată de microfonul dumneavoastră. Continuați. Doamnă președinte, Vreau să vă informez în legătură cu faptul că Grecia a luat măsuri foarte stricte care au afectat familiile. Cetățenii acestei țări sunt practic disperați, iar societatea noastră nu mai poate suporta așa ceva. După cum vă spunea, problema e de natură politică. Noi nu cerem bani, de la niciun cetățean european. Cerem solidaritatea Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să ne ajute să soluționăm problemele care sunt pe piață. În ciuda problemelor tehnice, vi s-a terminat timpul. Urmează domnul Obermeier. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu 10 ani, 15 state membre au uh, declarat uh, sancțiuni împotriva statului meu, Austria. Uh, ministrul, uh, ministrii austrieci nu puteau uh, participa la întâlnirile oficiale europene, însă am continuat să contribuim, să cotizăm la bugetul european. Conform unui raport independent publicat recent, participarea partidului meu nu reprezenta un pericol pentru Uniunea Europeană și s-a văzut și că aceste sancțiuni nu aveau niciun fel de temei juridic. Și eu sper că Uniunea Europeană să fi trasă concluziile acestei situații că trebuie să respecti alteritatea, ideea uh, celuilalt și suveranitatea statelor. Ar fi un lucru foarte bun. Domnului Michel, unul dintre cei care ne acuzau pe atunci, după 10 ani, uh, poate din nou să vină vacanță în Austria. Doamna Matiu, următoarea vorbitoare. Mulțumesc. Ieri, Franța a adus uh, un tribut domnului Nera, un polițist, brigadier uh, șef, uh, asesinat uh, cu lașitate de ETA pe 16 martie la Paris. În 40 de ani, ETA a ucis sute de persoane. Este prima oară când moare un polițist francez. Moartea domnului Nera ne arată încă o dată cât suntem de nevoiți să colaborăm pentru a combate terorismul. Totuși, colaborarea franco-spaniolă a fost un model în acest domeniu la nivel european. Au fost primele țări care au înființat echipe comune de anchetă în spațiu judiciar, au mandatul de arest european, de asemenea va fi foarte eficient. Din păcate, eforturile de colaborare dintre polițiști și magistrați nu au putut împiedica uciderea domnului Nera. De aceea va trebui sporită colaborarea pentru a combate mai bine terorismul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Mathieu. Domnul Joe Higgins. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte multe greșeli. Sunt doi uh, domni Higgins, dar uh, domnul Higgins va, prezi, va primi cuvântul mai târziu. A, nu, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Um, uh? Am, am putea să punem contorul la zero. Uh, doamna președinte, campania din nord-vestul Italia, din Vast, Val de Suza, uh, a, pur și simplu uh, distruge această vale minunată Uh, pentru că o, e o vale care deja are o autostradă și o cale ferată practicabilă și se pare că nu există niciun fel de justificare pentru un nou uh, procent. Doar 40% din capacitatea feroviară e folosită și ar fi uh, un prejudiciu pentru mediul înconjurător, al, ar polua pânza freatică și ar, am avea o poluare cu azbest în urma construirii tunelului. 10.000 de oameni s-au mobilizat pentru a protesta împotriva acestui Mm, acestui, proiect din Val di Susa și se folosesc foarte măsuri, multe măsuri pentru a-i uh, uh, intimida. Aș dori să vă rog să anulați această autostradă, această auto, autostradă care nu este uh, uh, utilă pentru că uh, periclitează mediul înconjurător. Domnul Nata are cuvântul. Doamnă președinte, mă îngrijorează modul în care consiliile locale folosesc uh, um, veniturile de pe urma parcărilor pentru a-și spori veniturile. Introducerea acestor taxe de parcare uh, vor fi o vor duce la o lipsă de venituri pentru uh, anumite IMM-uri care riscă să trebuiască să se închidă. Unii dau vina pe guvernul britanic, alții pe Consiliul Regional sau Municipal, dar de fapt Uniunea Europeană este în spatele tuturor acestor uh, măsuri. Pentru că nu e vorba decât de aplicarea politicii europene de transporturi pentru 2010. Iată care este geniul Uniunii Europene. Se închid poștele Uh, și alte servicii, dar până la urmă uh, alții sunt vinovații, iar uh, instituțiile corupte de la Bruxelles nu sunt identificate niciodată. Doamna Sinclair are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vin din West Midlands. 20% din acest teritoriu este o centură verde, o zonă protejată uh, E vorba de o zonă în care zonele urbane nu se pot uh, dezvolta. Însă această centură verde este în pericol. Chiar uh, acolo unde locuiesc eu. Nu se respectă cultura, nu se respectă tradiția noastră. Însă ce-i pasă Marii Britanii? Nu, îi pasă nimic. Tradițiile noastre, practic, sunt uh, neluate în seamă. De aceea nu mă aștept uh, la nimic de la dumneavoastră. Doamna Antonescu. Mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul astăzi în fața dumneavoastră și a colegilor mei pentru a mi împărtăși părerea că europa are nevoie de o nouă strategie mult mai integrată pentru rezolvarea problemei violenței împotriva femeilor. în tot mai multe state europene această temă a fost abordată bipartizan de către partide a căror viziune asupra societății în general este diferită asta pentru că problema violenei domestice depăete sfera ideologiei i intră direct i nemediat în viziunea umană i politică despre o societate mai dreaptă i mai echilibrată. vreau să subliniez necesitatea unei aciuni de prevenire i a violenei psihologice asupra femeilor. studiile recente au arătat că acest tip de violenă prefigurează întotdeauna violenele fizice. doresc să salut faptul că preedinia spaniolă a aezat lupta împotriva diferitelor tipuri de violenă împotriva femeilor printre priorităile politice ale uniunii însă măsurile trebuie să continue crearea unui observator european al violenei între sexe instituirea ordinului de protecie instituirea unui apel de urgenă urmăresc limitarea fenomenului în uniune i reprezintă sprijin uh, pentru lupta împotriva violenei i dincolo de uniune. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur de faptul că Uniunea Europeană s-a angajat să lupte împotriva sărăciei și a declarat acest an ca fiind anul european pentru a lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Aproximativ 80 de milioane de europeni trăiesc sub uh, pragul sărăciei. Mulți dintre europeni chiar care lucrează trebuie să lupte cu sărăcia în fiecare zi și nu se pot bucura de o viață decentă. Uniunea Europeană a alocat 17 milioane de euro la, pentru aplicarea unor acțiuni specifice în 2010. Acest buget va fi devotat unor seminarii de conștientizare, consultări publice pentru a lupta împotriva stereotipurilor în domeniul sărăciei. Este o inițiativă excelentă, dar trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt folosite în mod transparent și eficient și ajung la cetățenii care au cel mai multă nevoie de aceste măsuri. Un an nu este suficient pentru a distruge sărăcia, de aceea cer Uniunii Europene și statelor membre să ia acțiuni concrete și angajamente pe termen lung la toate nivelurile pentru a asigura o alocare transparentă a fondurilor pentru cei care au cel mai mare nevoie de ea. Domnul Domnul Tusas. Mulțumesc. Guvernul israelian a luat o decizie de a continua cu construirea a încă 1600 de locuințe în uh, Ierusalimul de Est. Uh, ce se întâmplă în fâșia Gaza? Sunt niște atacuri alarmate israeliene asupra teritoriului palestinian. Se vede clar care sunt planurile criminale pe care le are Israelul. Se, văd că, se vede că forțele imperialiste combat uh, împotriva poporului palestinian. Israelul a văzut cum relațiile sale s-au actualizat cu relațiile sale cu UE și cu SUA, deci s-au actualizat, au ajuns la un nivel superior. Când primul ministru israelian a vizitat Statele Unite ale Americii, ei s-a spus clar că Israelul reprezintă mai mult decât o prioritate pentru aceste forțe imperialiste. Doamna președinte întrerupe. Vorbitorul? Domnul Pașca. hraníc ostalo na území Maďarska okolo 400 tisíc Slovákov, rovnako ako Maďarov. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la uh, numărul de uh, maghiarilor care trăiesc în Slovacia. Minoritatea maghiară din Slovacia uh, are un număr comparabil cu minoritatea slovacă din Maghiaria. Însă, din păcate, în urma măsurilor luate de către guvernul slovac, minoritatea maghiară au beneficiat de educație în, în limba maternă în mai mult de 400 de școli. Însă situația nu e la fel în Ungaria și recent a fost uh, criticată situația de către președinte, de către maghiar. care a criticat atitudinea guvernului față de minorități, a spus că e plină de cinism și de faptul că uh, uh, țări precum România și Serbia au grijă de minorități pe teritoriul lor. S-a spus că în Ungaria are loc o adevărată asimilare a minorităților etnice. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Niculescu. Președinte, uniunea europeană are reguli foarte stricte privind securitatea alimentelor iar producătorii sunt obligai să investească foarte muli bani pentru respectarea acestor reguli. cu toate acestea peste șaptezeci și cinci din totalul puiilor tăiai în uniunea europeană sunt contaminai cu bacterii spune un studiu recent realizat de autoritatea europeană pentru securitate alimentară. salmonella i campylobacter două dintre cele mai toxice bacterii sunt prezente pe carcasa a trei din patru din puii crescui în uh, fermele europene firește că astfel de studii odată ajunse în mass media determină îngrijorări din partea consumatorilor. în aceste condiții trebuie să ne punem două întrebări prima ce putem face în continuare pentru a ne asigura că europenii au acces la alimente sigure și de calitate și cea de a doua dacă regulile aflate în acest moment în vigoare chiar dacă sunt stricte și în paranteză spus uh, foarte birocratice poate nu sunt cele mai potrivite. vă mulțumesc mult! Următorul vorbitor, domnul Tabaști. A 2007 Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi, Organizația Comună a Pieței Vinului din 2007 există în uh, diferite țări, dar s-au încărcat normele pentru că Comisia, la cererea Slovaciei, a înregistrat vinul Tokai atât ca numire, ca indicație de origine uh, DOC și indicație geografică protejată. Dar un vin poate să aparțină sau unei categorii sau celeilalte. În plus, solicitarea Slovaciei nu ar fi trebuit să se refere la uh, indicația geografică protejată. În plus, există o lege în legătură cu vinul în Slovacia care nu este aplicată deloc. Deci cer Comisiei să, să pună capăt acestei situații de încălcare a dreptului. Mulțumesc! Doamnă președinte, Acțiunea externă a Uniunii Europene, reprezentat la nivel diplomatic, prin, de corpul uh, diplomatic al Uniunii Europene, trebuie să țină cont în activitatea sa de reprezentarea diferitelor state membre. Toate statele membre trebuie să se simtă reprezentate prin cultura lor, experiența lor. Pentru a atinge acest obiectiv e nevoie de o cooperare, de o participare pe picior de egalitate cum va fi organizat acest serviciu de acțiune externă? Din reprezentanți uh, ai Secretariatului General al Consiliului și Comisiei și funcționari delegați de statele membre și aceștia vor reprezenta o treime din corpul diplomatic. Indiferent de originea acestor funcționari, este important să se respecte principiul uh, proporționalității în reprezentarea tuturor statelor membre pentru că acesta este un principiu care este aplicat și în alte situații. Tejera. Domnul sau doamna Tejera. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Comerțului au semnat un acord cu țările din America Latină pentru a reduce treptat uh, taxele vamale la importurile de banane. Acest acord are un uh, impact direct asupra producătorilor de banane, mai ales a celor din insula Madeira din Portugalia, însă chiar și mai mult asupra celor din insulele Canare din Spania. Situația acestor regiuni este deja dificilă din cauza faptului că sunt insule și deoarece exporturile sunt în principal de banane, însă prin exporturi există probleme uh, legate de dezvoltarea acestora. E nevoie de măsuri pentru producătorii de banane din insulele Canare și uh, din Madeira, dat fiind uh, impactul acestui nou acord cu țările din America Latină. Vă mulțumesc, doamna Childers. Mulțumesc, domnul președinte. De un an de zile, SR Technic, firma de menținere Uh, a aeronavelor a anunțat că închide activitatea sa la aeroportul Dublin și a dus la pierdere la 1000 de locuri de muncă. Uh, în uh, ei au depus o cerere la Fondul European pentru Globalizare în numele angajaților lor. Însă această formă a fost respinsă de către Comisie pentru că s-a spus că nu este completă. Și uh, am înțeles că, iată, cinci luni mai târziu, guvernul irlandez nu a depus uh, uh solicitarea completă. Să nu uităm că situația din Irlanda este dezastruoasă uh, în urma crizei economice. Cred că un uh, formular uh, care uh, riscă să schimbe schimbe viața a mii de oameni rămâne pe, pierdut pe un birou irlandez. Cred că ar trebui să ne gândim uh, că poate că chiar uh, guvernul are probleme uh, dacă să-și uh, respecte promisiunile. Uh, intenționați să faceți ceva în acest sens? Mulțumesc, domnul Comuțacos, următorul vorbitor. Comuțacos? Domnul Comuțacos? scheint nicht mehr anwesend zu sein. Dann äh, Herr Zasada. Atunci, domnul Zasada. Pani przewodnicząca, koleżanki. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, mă adresez dumneavoastră, dar mă adresez mai ales domnului comisar Potocnic pentru a discuta o temă în legătură cu speedway, un sport uh, practicat în multe țări ale Uniunii Europene. E vorba de aplicarea directivei 202-49 în legătură cu poluarea sonoră. Aplicarea acestei directive implică introducerea unor aparate pe motociclete pentru a reduce poluarea fonică, dar pe lângă acest lucru, cei care practică acest sport riscă accidentele, riscă să-și piardă viața. De aceea cer comisarului Potocnic să evalueze posibilitatea unei inițiative și reprezinte o derogare pentru ca Sweetway să nu fie acoperit de această directivă. Domnul Tăcheș, următorul vorbitor. Doamnă președinte, în țara lui Milosevic, se practică încă acte de violență împotriva minorității uh, maghiare din Voivodina. Acum zeci de ani uh, pat, trăiau 400.000 de maghiari în Voivodina și din cauza emigrării forțate și din cauza robirii uh, acestora s-au ajuns astăzi la um, un uh, procent mult mai mic de maghiari în Voivodina. Măsurile împotriva uh, minorității uh, maghiare au fost introduse de serviciile secrete sârbe. Doamnă președinte, Parlamentul European trebuie să intervină în mod hotărât pentru a pune capăt terorismului împotriva ungurilor din Voivodina. Deci, o condiție pentru aderarea Sârbiei la Uniunea Europeană trebuie să fie clarificarea Uh, de a, aceea de a face justiție sutelor de mii de victime din Sârbia ale acestui comportament. Doamna Zenistin. Pani przewodnicząca, koleżanki. Doamnă președinte, dragi colegi. Femeile nu sunt suficient reprezentate în domeniul științei. În Europa ele reprezintă 30% din cercetători, 18% dintre profesori. Polonia. În Polonia, femeile reprezintă 7% în academii, în universități eh, și astfel Polonia se uh, află pe penultimul post dintre statele membre. De aceea, proiectul Femei în cercetare este o inițiativă poloneză foarte importantă. Acest uh, proiect uh, se referă la motivele de discriminare și încearcă să găsească soluții împotriva discriminării. Proiectele societății civile reprezintă o oportunitate majoră pentru a obține succese fac apel la adresa Comisiei Europene pentru a se sprijini în mod concret organizațiile societății civile care permit aceste activități, pentru că cetățenii se adresează Comisiei și așteaptă o răspuns. Mulțumesc. Domnul Jim Higgins. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După cum spuneam, M-am bucurat foarte mult să aflu că directiva privind ce subiect va fi revizuită. Există anumite slăbiciuni. există niciun nivel de protecție în această directivă pentru cei care achiziționează terenuri sau uh, călătorii în afara Uniunii Europene. Există multe lacune în această directivă și de aceea mă bucur să aflu că va fi revizuită. Uh, mulțumesc, domnul Pașcu, ultimul vorbitor. În urmă cu 20 de ani, românii mureau pentru libertate, inclusiv pentru libertatea în educație, care până atunci era controlată foarte strict politic. În urma sacrificiului lor, universitățile și-au câștigat și ele independența, de care se bucură de atunci încoace. De aceea cred că ar fi o ironie istoriei dacă încercarea actuală a ministrului actuala educației de a adopta, promulga rapid o lege care elimină această libertate și duce la o repolitizare a sistemului ar fi încununată de succes. De exemplu, rectorii alegi ar trebui să fie co- uh, confirmați de către Ministrul Educației. Astfel, universitățile ar trebui să fie închise dacă, și activele lor ar putea fi confiscate. În calitate de deputat european și de profesor, cred că e o datorie față de profesorii din această instanță să uh, denunțe aceste practici nedemocratice care contravin strategiei europene cu privire la educație, care nu pot fi tolerate într-un stat membru european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Vă mulțumesc pentru disciplina de care ați dat dovadă și sper că cei care nu au putut primi astăzi cuvântul